Domnule președinte, sunteți un președinte excelent al Parlamentului European, însă doresc să protestez împotriva celor care ne-au planificat lucrările. Începând cu săptămâna trecută, se știe că astăzi nu sunt multe puncte pe ordinea de zi. Aș vrea să știu de ce nu, am put, nu a putut să fie mai multă flexibilitate și să avem mai mult timp de vorbire. Colegii Brock și Nistelrooy ar vrea să vorbească 5-10 minute ca să-și aducă contribuția la dezbatere. Foarte mulți colegi ar fi dorit să mai ia cuvântul astăzi și ar fi bine să fim mai flexibili. Bine, am luat notă de cele spuse de dumneavoastră și vă anunț că iau această observație foarte în serios. Vicepreședintele Roucek este aici, el va prelua președinția ședinței imediat și am convingerea că va acorda timp de vorbire deputaților în funcție de nevoi. Poate că va reuși să transforme două minute în cinci nu știu, dar în orice caz cu 50% probabil că vă veți putea depăși timpul de vorbire trecând de la 2 la 3 minute și cred că e o mare schimbare. Uneori chiar și 3 minute este prea mult pentru că suntem foarte preciși în 2 minute și nu mai avem ce să mai adăugăm dacă mai vorbim un minut. Vă rog,